Okay, good morning, dear colleagues. We will start. Bună dimineața, stimați colegi. Haideți să începem ședința acestei zile, continuând activitatea de ieri. Primul punct pentru astăzi este punctul 7 din ordinea de zi, includerea gazelor cu efecte de seră și eliminarea lor și fără altă, alt preambul, am să dăm cuvântul raportorului, domnul Robert Lenz, aveți cuvântul. Vă mulțumesc. Domnule președinte, vă mulțumesc că astăzi putem să discutăm despre acest raport și anume despre amendamentele la acest raport acest proiect de raport la care am 15 amendamente făcute pentru propunerea făcută de comisie. Împreună cu colegii avem 227 de amendamente depuse. Bineînțeles că s-a pus accentul pe anumite dintre domenii Multe dintre amendamente au fost, s-au depus atât de multe amendamente, vă voi spune pe scurt acum pe ce subiecte. În primul rând pe tema principală și anume în ceea ce privește nivelurile de referință sau calculul acestora. Foarte multe dintre amendamente sunt controversate pe acest punct în ceea ce privește calcularea timpului de referință când trebuie să aibă loc revizuirea și apoi ce fel de rol ar trebui să joace Comisia Europeană și rolul pe care trebuie să-l joace statele membre. Și apoi și chestiunea legată de plafoane, de plafonare, dacă trebuie să existe un plafon sau nu. De exemplu, în legătură cu revizuirea, amendamentele spun că ar trebui ca Comisia să ofere doar un sprijin tehnic până la consultarea comisiilor competente pe fond. Alte amendamente cer o nouă metodă de calcul pentru aceste termene și aici să fie implicate și statele membre în parte și Comisia Europeană în parte sau să existe o formă mixtă. Se ajunge până la propuneri cum ar fi net-net accounting, au fost și astfel de propuneri făcute în amendamente. Și, și anume în ceea ce privește tăierea pădurilor și evaluare negativă. Apoi credite care să reasă de aici. În ceea ce privește termenul de referință, există propuneri pe lângă propunerea Comisiei de uh, un termen de până uh, față termenul propus de comisie, alții zic de la 2000 la 2009, alții spun de la 2005 până astăzi, alții până în 2017 și alții, un grup puternic care propune să nu existe niciun fel de termen de, de referință pentru acest calcul. ce mai e controversat pe subiectul dacă trebuie să existe o plafonare sau nu. ce fel de emisii sau ce procent din emisiile totale trebuie să fie calculate în ceea ce privește gestionarea pădurilor. Comisia propune o cifră de 3,5%. Eu am propus 7%, există diferite amendamente, unii propun o creștere pentru anumite tipuri de lemn, alții își doresc să rămânem la acele 3,5%. Un alt grup puternic își dorește să se ia măsuri politice în ceea ce privește calculul acestei, acestui termen de referință. Eu, vedeți că există aceste diferențe, eu voi încerca pe acest punct important să ajung la un compromis, să fac o propunere de compromis. Și în raportul meu am propus lucrurile în felul următor pe moment. Undeva încerc să găsesc o cale de mijloc. Apoi, gestionarea produselor lemnoase Aici unii propun o categorie separată pentru acest tip de produse, adică merg mai departe de, comisia, de propunerea comisiei care ține cont de asemenea produse lemnoase, dar aici se ține cont și de durabilitatea produselor lemnoase. Apoi, în amendamente mai apar și următoarele, cum s-ar putea lua deja măsuri de mediu în politica agricolă și de mediu în cadrul LULUCEV. E un punct important care apare în amendamentele din domeniul agriculturii. Apoi, zonele leștinoasă. cum trebuie să se țină cont de acestea? Există și în acest sens amendamente? Discuția legată de aceste zone e dacă trebuie să fie luată în considerare în mod obligatoriu, da sau nu, în LULUCF sau în regulamentul privind um, separarea poverii. Trebuie să ajungem la un rezultat și în acest sens. Apoi, multe amendamente au de a face cu revizuirea regulamentului, de aceea voi atinge și acest subiect. Trebuie să vă, zi, să vă spun că și aici trebuie să existe o obligativitate în ceea ce privește partajarea sarcinii și Uniunea Energetică. Trebuie să fim foarte atenți la coerență aici. și anume după acordul de la Paris, pentru perioada după 2018, cum se va acționa în domeniul LULUCF și în ceea ce privește regulamentul de împărțire a poverii. Cred că e important să ajungem la o soluție comună, la o cale de acțiune comună. Și aici intervine și raportul, raportul colegului Gerbrandi. Mă voi opri aici și aștept cu nerăbdare intervențiile colegilor și raportorilor din umbră. Vă mulțumesc! Thank you very much, and now we go to... Mulțumim foarte mult și acum dau cuvântul raportorilor din umbră. Mai întâi de la SND, domnul Brennan, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că raportorul a prezentat faptul că au apărut uh, diferenduri de opinie. Există însă și un teren comun considerabil și Sigur, inevitabil te uiți la diferendum mai curând decât la punctele în care suntem în acord, însă există multe elemente pe care suntem în acord. Chestiunile care țin de perioada de contabilizare sunt interesante din perspectiva noastră. Mă deranjează acea convorbire telefonică. Avem un coridor mare în față, puteți vorbi acolo la telefon. Pe această perioadă pe care am menționat merită analizată. Încerc să mă gândesc cum am putea explica acest lucru pe înțelesul tuturor și analogia care îmi vine în minte e că dacă vrei să uh, ții regim dacă decizi că vrei să slăbești, ce trebuie să faci e să-ți compari greutatea cu cea din prezent sau din trecut. Eh, cea din prezent cu cea din trecut. N-are rost să ții regim și să-ți spui că o să faci o comparație cu greutatea pe care o să o ai în șase luni sau un an, pentru că atunci apare posibilitatea de a trișa. Nu vreau să sugerez că vreo țară ar trișa în acest proces, însă dacă nivelul de referință e pus pe viitor și dacă regimul tău se bazează pe o greutate viitoare proiectată, o să te îngrași în anul anterior și după ce o să începi să ții regim și o să fii foarte mulțumit că, iată, greutatea scade rapid pentru că ai crescut-o artificial înainte. Nu prea are logică să faci așa ceva. Asta mă îngrijorează. Dacă punem data de referință în viitor, există posibilitatea ca o țară să decidă fie să nu taie prea mulți copaci o vreme, sau să taie foarte mulți copaci în viitor. Deci nu, nu, nu e logic să procedeze așa. Nivelul de referință trebuie să fie cel din trecut. Nu poți să operezi cu un nivel de uh, uh, referință viitor, pentru că îți creezi foarte multe probleme. Această propunere a Comisiei presupune crearea unui proces de monitorizare, de contabilizare pentru a vedea ce se întâmplă cu pădurile din Europa. Însă avem un etalon pe care să respectăm cu toții, care să ne permită comparațiile de rigoare. Nu am nicio problemă cu ideea că o țară taie copaci și utilizează foarte mulți copaci să zicem, țările scandinave. Au o resursă remarcabilă și o utilizează. Dacă ar fi să taie mai mult decât normal, atunci da, apar întrebări, pentru că ar fi uh, lucru periculos uh, din punct de vedere al schimbărilor de climă să face așa ceva. Însă, dacă luăm în calcul o creștere anuală de 80-85% din cota normală, se pune întrebarea ce se face cu acești eh, copaci tăiați suplimentar? Dacă creșterea anuală eh, înseamnă copaci arși pentru generarea de energie, atunci se pun probleme legitime. Dar dacă ești ca Finlanda și ai o economie eco și folosești mult lemn pentru industrie, acel lucru e benefic. Deci întrebarea se pune ce se întâmplă cu acele țări care utilizează doar 5 la 10% din creșterea anuală alocată. Deci nu utilizați mai mult. E vorba de un sistem, încă o dată, de contabilizare care ne dă posibilitatea tuturor să comparăm ce facem noi și ce fac alte țări. Și apoi se pot pune întrebări în legătură cu țările care utilizează foarte mult lemn, în sensul ce se face cu acel lemn. Deci trebuie să vedem ce se face cu lemnul, nu că se utilizează mult lemn, în esență. Mulțumim foarte mult, spune domnul președinte. Din partea ECR, doamna Vișenievska, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Stimați colegi, în dezbaterile noastre Spunem adesea că trebuie să avem o perspectivă globală și asta pe bună dreptate, pentru că dacă într-adevăr vrem să fim eficienți în demersurile noastre în direcția reducerii emisiilor de gaze de, de dioxid de carbon în atmosferă, atunci trebuie să ținem cont de contextul mondial Știm cu toții că Uniunea Europeană generează doar 10% din volumul total mondial al emisiilor de dioxid de carbon și documentul de referință pentru noi trebuie să fie acordul de la Paris în acest sens. Acordul de la Paris a fost posibil dintr-un singur motiv. N-am inclus decarbonizarea în textul final. Prin urmare, acordul de la Paris nu postulează reducerea emisiilor de dioxid de carbon ca singura metodă de împiedicare a realizării unei concentrații ridicate acestui gaz în atmosferă. Dincolo de asta, se cere o neutralitate a emisiilor în acordul de la Paris, cu alte cuvinte, un echilibru între emisii și măsurile de absorpție. Aceste măsuri, practic, sunt legate de suprafața acoperită cu păduri. Deci dacă vrem să respectăm spiritul acordului de la Paris, ar trebui să promovăm dezvoltarea pădurilor și să promovăm o gestionare inteligentă a resurselor uh, forestiere. Din nefericire, când e vorba de LULCF, ce se propune e foarte departe de acest ideal. Dacă ne uităm la LUCF și la raportul domnului Linz, vedem că se fac ceva eforturi, însă în amendamentele mele am sugerat să se meargă chiar mai departe. Mai întâi, cred că ar trebui să ținem cont de eforturile asociate cu gestionarea pădurilor și, de asemenea, ar trebui să nu uităm că există și o serie de exemple de bune practică care pot aduce rezultate, rezultate bune pentru mediu. De aceea, consider că ar trebui să eliminăm această limită de 3,5% și de asemenea consider că ar trebui să creștem limita atunci când e vorba de a ține cont de LULUCF-ul pentru 125 de milioane. În acest context, v-aș atrage atenția asupra faptului că sectorul forestier joacă un rol deosebit de important în țări ca Polonia. Polonia, un caz excepțional, pentru că marea majoritate a pădurilor aparțin statului în Polonia. Majoritatea pădurilor sunt în proprietatea statului, de firme mari de stat și aceste firme mari de stat pot uh, adopta exemple de bună practică pe întreg teritoriul țării. În majoritatea țărilor europene, structura de proprietate este mixtă, mult mai dispersată și pentru alte țări e mai agricol, însă în Polonia avem uh, posibilități suplimentare și cred că veți ține cont de aceste posibilități în uh, textul dumneavoastră. De asemenea, în amendamentele mele încerc să aduc un plus de coerență între politicile europene și cele mondiale și, în al treilea rând, aceste politici trebuie să readucă un echilibru instituțional. Gestionarea pădurilor e o chestiune care ține de competența statelor membre, așa că nu se pot eh, dicta de la Bruxelles nivele de referință pentru gestionarea pădurilor. Rolul Comisiei trebuie să fie limitat aici la sprijin tehnic, sprijin metodologic și la controlarea ceea ce fac statele membre, dar politica rămâne în mâna statelor membre. Eh, vorbeam de asemenea de structura proprietăților silvicole, eh, de, de, de forestiere. Ați văzut care e situația în Polonia. Prin mare nivel de referință ar trebui să se bazeze pe cele mai uh, actuale date. Gestionarea pădurilor este esențială și ar trebui să spunem că nivelul de referință ar trebui să pleacă de la activitățile reale, de la tendințele reale. N-ar trebui să plecăm de la date statistice istorice. nivelul preconizat de utilizare a resurselor forestiere trebuie să țină cont de potențialul natural real al acestor păduri. Mulțumesc. Mulțumim și noi spune domnul președinte. Acum, din partea ALDE, domnul Torvalds. Mulțumesc, domnule președinte. În această etapă aș dori să-i mulțumesc raportorului și colegilor care au uh, venit cu atâtea amendamente sunt uh, multe sugestii interesante, dar procesul este extrem de complex și pot să vă spun că am petrecut multe nopți albe din acest motiv. Vă mulțumesc sincer pentru lucrurile pe care le-am învățat de la dumneavoastră, în primul rând. Dar, dincolo de asta, mă tem că ne scapă din vedere obiectivul principal, și anume eliminarea schimbărilor, să reducerea schimbărilor de climă. Există multe, multe indicații în acest sens. Există de asemenea multe incoerențe. Aceste incoerențe înseamnă că pădurile devin o categorie reziduală. Avem subvenții pentru cărbune și nu reușim prin uh, schema de comercializare a cotelor de emisie și așa mai departe, să rezolvă problema pădurilor Dacă vă uitați la documentele produse de IPCC, vedem că plantarea este instrumentul principal de remediere și mi se pare aici că încă o dată scăpăm din vedere tabloul de ansamblu. Dacă nu putem vedea diferența între păduri plantate și pădurile naturale de amploare, cred că uh, am, ne-am îndreptat pe o cale greșită. De la agricultură intensivă nu cerem uh, asemenea eficiență în materie de combatere a schimbărilor de climă. De aceea, mi se pare că să faci silvicultura să plătească pentru deficiențele altor sectoare uh, e un lucru în interesul unora, dar un lucru care nu-mi place deloc. Apoi, importul de peleți, de lemn din Statele Unite și Canada. acordăm tratament preferențial acestor importuri, mai ales când e vorba de Regatul Unit, Olanda, Belgia și Franța. Și aceste țări par să fie mulțumite cu situa- situația actuală. N-am să menționez toate chestiunile de interes pentru că am venit cu amendamente, am să mă refer la două aspecte importante. Odată, calendarul pentru perioada de referință, și acel plafon de 3,5%. Odată, calendarul. Prima decizie asociată cu protocolul de la Kyoto a fost luată în 2001 și a stabilit o perioadă de raportare 2008-2012. Orizontul de timp preconizat era de șapte ani. Din cauza incertitudinilor de ordin statistic, plafonul de 3,5% a fost introdus cu această ocazie și toată lumea l-a acceptat uh, mai mult sau mai puțin. Apoi s-au făcut o serie de schimbări la parametrii de raportare, evident în încercarea de a elimina incertitudinile, însă abordarea de ansamblu a rămas aceeași. Din acest motiv, nu văd de ce Comisia acum se întoarce cu 180 de grade și propune un calendar care privește înapoi în timp. Ei spun că au o perspectivă spre viitor, dar situația e cu totul inversă. Mi se pare aici un limbaj total ipocrit, ca în ferma animalelor a lui Orwell. mi s-a explicat că această privire prospectivă, dar de fapt care privește înapoi, se datorează la acumulări de biomasă din 2009. La pagina 40 din studiul de impact uh, aveți o diagramă cu o linie roșie care ne arată ceva foarte interesant. O creștere rapidă care indică utilizarea unui volum mare de biomasă în comparație cu cel utilizat în trecut. Și pe această curbă mai vedem un detaliu interesant. nivelul atins este nivelul de referință. Însă dacă ne uităm concret la ce se întâmplă, dacă ne uităm la datele statistice, nu vedem o astfel de creștere. Eu gândesc ca un ziarist, uh, totdeauna suspectez că cineva uh, uh, desfășoară activități oculte pe ascuns. Când văd o coincidență între nivelul de referință și linia roșie, mă gândesc de fiecare dată că linia roșie e deliberat pusă la nivelul de referință. Nu cred că comisia procedează bine. Și ar trebui să facă ceva în acest sens. Apoi, plafonul de 3,5%. Dacă avem un sistem de raportare solid, și sunt de acord cu Paul că avem nevoie de un astfel de sistem eficient de raportare, atunci un astfel de plafon nu se justifică. Creșterea anuală, prezentată foarte bine de altfel astăzi, va fi peste posibilitățile noastre de utilizare și asta o să creeze probleme. Nu pentru cei care plantează copaci în părculețe, foarte frumos, nu aici însă zace miezul chestiunii. Și asta ne, ne duce la un alt aspect pe care ar trebui să-l discutăm. Cum raportăm gestionarea pădurilor? Deocamdată nu există date calitative în legătură cu managementul forestier. Totul se, se acceptă, totul e ok. Asta nu e în regulă, cel puțin din perspectiva mea. Și acum câteva concluzii. Am tot criticat comisia și îmi cer scuze pentru tot felul de deficiențe ale propunerii, însă, în același timp, trebuie să recunosc că de fiecare dată când am cerut informații suplimentare de la comisie, ei ne-au oferit aceste informații. Și le mulțumesc sincer pentru acest lucru o să vă facem zile mare cu cereri suplimentare de informații și în viitor, pentru că la, la comisie există foarte multe informații și o să avem nevoie de aceste informații. Însă, când vorbim de raportul de evaluare, am găsit un lucru interesant. M-am uitat la primul raport de evaluare din perioada anterioară. Acolo au pus uh, prețul estimat al petrolului pe perioada viitoare la un nivel ridicat, pentru că asta sugerau datele statistice din momentul respectiv. În al doilea raport de evaluare, au corectat cifrele pentru nivelul istoric al prețului la petrol. Însă, estimările pentru viitor se bazează pe uh, primul raport, pe datele din primul raport, și asta nu mai îmi pare logic. Atât am avut de spus, vă mulțumesc și acum, dacă vreți, mai putem discuta ore în șir cu ceilalți raportori din umbră și cu raportori. Mulțumim, domnule Torvalds. Nu am impus o limită de timp, uh, pentru că unii raportori din umbră nu sunt aici, nu doresc multe alte persoane să intervină, însă cu toate acestea aș ruga pe intervenienți să nu depășească limita acordată colegilor din comisii. Acum trebuie să-mi dau cuvântul mie însumi și am să încerc să respect uh, solicitarea mea, pentru că eu sunt raportor din umbră din partea verzilor. Well, I would like to say... În primul rând, vreau să-i mulțumesc uh, raportorului pentru munca excelentă și, într-adevăr, aveți dreptate, există abordări diferite, s-au făcut multe amendamente la acest dosar și e clar că nu va fi ușor să găsim un compromis între toate acestea, însă cred că după ce vom face mare eforturi, vom ajunge la un text acceptabil pentru toate grupurile politice și acceptabil, în primul rând, pentru societate și pentru mediul înconjurător. Referitor la anumite chestiuni specifice, doamna Jvișnescu are dreptate că trebuie să înțelegem regulamentul UCF în cadrul acordului de la Paris și gândindu-ne la angajamentele pe termen lung pe care și-a luat Uniunea Europeană de a reduce dioxidul de carbon. Astfel trebuie să înțelegem acest regulament. Și, în ultimul rând, regulamentul nu se referă doar la diferitele mecanisme de contabilizare birocratică. Trebuie să vedem acest regulament din prisma modului în care a, emisiile de dioxid de carbon sunt a, gestionate într-un mod echilibrat pentru respectarea angajamentelor din cadrul acordului de la Paris. Și pentru asta Așa cum spunea și raportorul, dacă vrem să vedem într-adevăr ce se întâmplă în atmosferă, avem nevoie de un sistem de contabilizare uh, corect. Să nu uităm ce obiective am stabilit la Paris și ce obiective am stabilit pentru Uniunea Europeană. în mod obișnuit critic Comisia Europeană, însă de data asta cred că a, nu putem uh, sprijini modificarea perioadei de referință, așa cum propune raportorul. Deci cred că ar trebui să rămânem la propunerea Comisiei. Un alt lucru menționat și de raportor – nu e vorba doar de păduri, e vorba și de turbării, de mlaștini, uh, care fac parte esențială din acest regulament și trebuie să le includem în acest regulament pentru a avea o abordare realistă și o imagine de ansamblu a emisiilor de dioxid de carbon din sectorul agricol și uh, uh, legat de fenomenul uh, schimbării destinației solului. O altă problemă esențială, biodiversitatea. O mare parte din biodiversitatea Uniunii Europene uh, se află în pădurile uh, noastre. Când vorbim de LULUCF, vorbim în primul rând de zonele defrișate anual, însă nu e vorba doar despre asta despre creșterea anuală. E vorba și despre modul în, în care trebuie să creștem calitatea pădurilor pe care le avem în Uniunea Europeană. De asta trebuie să ținem cont. Deci calitatea acestor păduri. Dacă sunt păduri plantate, pur și simplu, care se comportă ca un stoc de dioxid de carbon sau sunt zone împădurite cu un nivel mare de biodiversitate. Acum, produsele recoltate uh, și produsele derivate din lemnul recoltat. Aici nu mă opun, însă ar trebui să avem un alt, uh, un instrument uh, diferit de contabilizare, să vedem ce se întâmplă cu aceste produse din lemnul recoltat, deoarece nu ne este clar ce se întâmplă cu aceste produse odată ce sunt contabilizate. Nu știu dacă în continuare sunt un, o modalitate de stocare a dioxidului de carbon sau prin folosirea acestor produse dioxidul de carbon este emis din nou în atmosferă. Emisiile din bioenergie, de asemenea, trebuie contabilizate pe deplin. În CF e important să ne dăm seama că prin bioenergie ne respectăm angajamentele, al optulea lucru, flexibilitatea. Avem regulamentul ISR, care oferă o flexibilitate limitată. Și noi uh, ne dorim ca prin LUCEF să nu se creeze mm, viduri legislative între diferitele legi. Acum, un alt element important, transparența regulilor de contabilitate, care este esențială și care trebuie să fie comparabilă între diferitele state membre pentru a înțelege exact ce se întâmplă cu pădurile din Uniunea Europeană. Acestea au fost comentariile mele, contribuția mea la această discuție. Nu văd raportorii din umbră de la GUE și nici de la IFDD. De aceea deschid acum o discuție cu ceilalți colegi din uh, comisie Vorsitzender, Müller. Dank. Ich möchte hier die Argumente meine. Domnule președinte, vă mulțumesc. Vreau să vă prezint, vreau să subliniez argumentele aduse de raportorul meu din umbră, pe care le sprijin și vă reamintesc și faptul că în ceea ce privește domeniul agricol și reducerea Uh, reducerea emisiilor de acolo. S-a reușit o reducere cu 24% față de nivelurile din anii 90. Important e ca pădurile europene, ținând cont de multifuncționalitatea lor, să-și aducă aportul la protejarea mediului înconjurător. La fel ca raportorul nostru și eu sprijin faptul că uh, nu ar trebui să aibă de plătit pădurile pentru greșelile făcute în alte domenii. Trebuie să știm că 70 nici, nici nu sunt folosite 70% dintre noile culturi de păduri. Pentru mine important e, bineînțeles, să ajungem la un bun compromis în ceea ce privește termen, nivelurile de referință. Totul trebuie să se întâmple într-un mod transparent și statele membre trebuie să aibă calcule făcute la fel. Important pentru mine este ca emisiile de gaze cu efect de seră să nu uh, fie transferate spre alte state membre. Eu cred că nu ne dorim să existe un fel de negoți cu acest tip de emisii. Important e pentru mine să nu existe nicio povară administrativă crescută pentru proprietarii de păduri. Competențele naționale trebuie să fie menținute și nu ar trebui ca prin intermediul regulamentelor europene să se intervină atât de mult în silvicultura din statele membre, să se ajungă la o schimbare a competențelor. Pentru mine ar fi foarte important ca ceea ce se face și măsurile care există, mai ales în domeniul agricol, protejarea turbărilor, mlaștinilor, a biodiversității, toate acestea trebuie să își găsească locul în metoda de calcul și trebuie să ne asigurăm că vom avea o bază bună și un compromis foarte bun pentru aceste inițiative. Pentru toți cei implicați, această acțiune devine una foarte greoaie. Bineînțeles că am alte accente pe care le pun în domeniul agricol, pe domeniu, dar toată lumea trebuie să fie dispusă la compromis. Și eu cred că silvicultura, agricultura sunt cheia succesului pentru a ajunge la o politică climatică de succes. Și acestea sunt pozițiile noastre pe care le vom și ilustra prin amendamentele noastre. Vă mulțumesc! Thank you, Esther. Mulțumim! Uh, dragi colegi, dar fiindcă multă lume vrea să ia cuvântul, două minute fiecare. Bueno. Ayuso. Ah, eu eh, soy ponente în la sombra de la... Mulțumesc, sunt raportare din umbră pentru avizul de la ITRE. De aceea, comentariile mele țin mai mult de competențele acestei comisii. Există amendamente foarte diferite și divergente și câteva comentarii. Contabilizarea uh, turbărilor. Nu cred că ar trebui să fie ceva obligatoriu în regulament. Asta trebuie să țină de subsidiaritate, deoarece circunstanțele sunt foarte diferite de la țară la țară, în funcție de regiuni. Acum, strategia pe termen lung. Aici avem amendamente pentru ca țările să prezinte planuri până în anul 2070. În propunerea comisiei privind pachetul energetic apare ceva asemănător și cred că ar trebui să ne aliniem la acea propunere. Acum, rețeaua Natura 2000. Bineînțeles, trebuie să respectăm această rețea, însă și aici avem propuneri diferite. De data asta vorbim despre schimbarea climatică și să nu amestecăm cele două lucruri. Acum, contabilizarea terenurilor forestale. Comisia propune 20 de ani pentru ca un astfel de teren să fie considerat pădure, însă dacă e să ținem cont de faptul că în Europa, în general, o pădure are nevoie de 20 de ani ca să crească, în Sud uh, creșterea e și mai înceată, de aceea e nevoie de o perioadă mai medie. Există propuneri peste sau de sub uh, eu cred că perioada de 30 de ani ar fi o perioadă rezonabilă pentru toată lumea. Și eu nu vreau să se elimine flexibilitatea, e nevoie de flexibilitate și nici nu vreau să se elimine contabilizarea perturbărilor naturale. În țara mea, de exemplu, din păcate, au loc multe incendii um, în păduri și trebuie să se țină cont și de acest lucru. E tot ce am avut de spus. Vă mulțumesc, nu vreau să folosesc prea mult timp. Vă mulțumim. Doamna Petir, aveți cuvântul. Gospodine predsjedniče, eh, prema članku... Mulțumesc, domnule președinte. Conform articolului 8 din propunerea de regulament, există un nou nivel de referință în ceea ce privește mm, gospodărirea pădurilor și asta se va mm, stabili în funcție de mm, intensitatea gestionării din silvicultură, din momentul de față. Din punct de vedere al Croației, aici avem o problemă, deoarece în această perioadă, de perioada care e considerată ca termen de referință, perioada în care noi am trecut printr-un uh, război. Deci între anii 90 și anul 2008. Deci ceea ce s-a făcut atunci în țara noastră a fost, a fost diferit și nu se ține cont de dacă se stabilește acest termen de referință de trecutul nostru. Am fost în război între anul 1991 și anul 1995, cu multe urmări, cum ar fi faptul că avem multe zone împădurite, minate. Și de aceea, în perioada respectivă, gestiunea silvică s-a redus foarte mult. Deci perioada 1991-2000 e o perioadă în care toată această gestiune s-a redus. Practic, uh, nivelul era cam 70% din nivelul actual. Și din aceste motive excepționale, stocul de lemn uh, de atunci poate avea o urmare atunci când uh, se va calcula perioada de referință viitoare, deci până în anul 2030. De aceea, Croația are nevoie de o derogare de la acest calcul. Ar trebui să se aleagă o altă perioadă de referință care să ilustreze mai bine activitatea silvică obișnuită. Și de aceea eu am înaintat amendamente. Acum, referitor la articolul 11. Există unele state membre care au anumite caracteristici și nu se ține cont, din păcate, de asta în uh, text. E nevoie de flexibilitate dacă e să ne gândim la perioada 2008-2012, deoarece dacă se folosește criteriul agricol drept criteriu unic, nu putem accepta acest lucru și asta nici măcar nu este suficient de bine explicat, explicat în uh, evaluarea de impact. Domnul Hauslinger are cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. În primul rând vreau să îi spun colegei Miller, care spunea că e o parte doar a rezolvării gestionarea pădurilor, dar e și o parte a problemei, aș spune eu. Uh, și asta ne arată în ultimii ani toate lucrurile. Ceva trebuie să facem și în acest sens. Eu cred că trebuie să avem o abordare realistă. Cum s-a spus, nu vorbim doar despre civicultura, ci și de schimbarea destinării terenurilor. Și vedem că este ce se întâmplă cu emisiile atunci când terenurile care au fost înainte câmpii sunt acum cultivate și cum este utilizat acum, acum terenul. Și cred că raportul nu ține prea bine cont de acest factor. Apoi și emisiile bioenergiei trebuie să fie luate în calcul. Nu putem con- considera că totul e neutru când se folosește bioenergia. Ce nu îmi convine mie, că din nou există foarte multe viduri care reiesc din flexibilitate. Uh, obiectivele de reducere între statele membre și cum pot fi acestea calculate. Mie mi se pare o greșeală, pentru că ar duce la o situație în care mulți nu și-ar urmări aceste obiective de reducere. Pentru că nu pot sta lucrurile așa. Nu putem să ne axăm doar pe silvicultură, să nu facem nimic la transporturi, de exemplu. Nu e niciun fel de politică durabilă aceasta. De aceea trebuie să menținem obiectivele și să le comparăm între ele. În ceea ce privește utilizarea lemnului, pe termen lung trebuie să putem calcula ceea ce a fost stabilit pe termen lung. Păi dacă construiesc o casă din lemn, lucrurile stau altfel. De, e foarte important ceea ce vom pune pe hârtie la calcule. Însă, așa cum vă spuneam, e important să închidem vidurile existente și să fim foarte atenți la obiective și obiectivele trebuie să fie mult mai ambițioase dacă ne dorim să schimbăm ceva pe acest domeniu. Vă mulțumesc! Domnul Lize. Îi mulțumesc raportorului, cred că ne-a prezentat un uh, raport foarte bun prin amendamentele mele. Eu aș dori să consolidez puțin acest proiect de raport. Eu cred că e important pe, caz, pe parcursul procesului să trimitem un semnal puternic din Uniunea Europeană și anume că Uniunea Europeană sprijină o gestionare durabilă a pădurilor. Această temă a schimbărilor climatice e una foarte importantă și e nevoie de acest aport al silviculturii pe care trebuie să îl sprijinim. Fără silvicultură nu cred că vom reuși să facem ceva. Însă în același timp trebuie să trimitem următorul mesaj. Dacă se face ceva în sectorul silviculturii, agriculturii, atunci uh, se pot face mai puțin în alte sectoare. Trebuie să evităm o asemenea rezolvare. Și apoi, dacă toată lumea e de acord, atunci această temă este una internațională și trebuie să luptăm împotriva schimbărilor climatice în cadrul internațional. Așa că în Uniunea Europeană trebuie să fim foarte atenți să nu dăm un exemplu fals. În Uniunea Europeană avem țări cu foarte multe păduri, cu puține păduri. Dacă ne uităm la nivel internațional, de exemplu la Brazilia, acolo e mult mai multă pădure față de orice state din Uniunea Europeană luate împreună. Așa că dacă nu există niciun fel de limitare, Brazilia până în 2050 ar putea să să nu facă anumite eforturi în domeniul transporturilor și așa mai departe. Da, trebuie să ne folosim de potențialul care există în silvicultură pentru lupta împotriva schimbărilor climatice, însă să nu uităm de celelalte sectoare. Da, trebuie să avem niște obiective bine stabilite, însă să nu scăpăm din vedere obiectivul principal. Am depus amendamente pentru a-mi clarifica poziția. Cred că până la urmă trebuie să acționăm și am mare încredere în raportorul nostru că va face o propunere bună. Mulțumim foarte mult, doamna Dali are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Voi începe prin a sprijini poziția colegului Brennan pe acest punct și pe dosar, în linii mari. Sunt de acord cu acesta și sunt de acord și cu ceilalți vorbitori care au insistat că LULUCF este un pilon important în ceea ce privește cadrul energetic și de mediu al Uniunii Europene. E important împreună cu regulamentul privind schimb, comercializarea emisiilor și eh, partajarea poverii. Mă voi axa pe uh, faptul că vorbim de o parte din legislația LULU-CF. Eu m-aș axa acum pe flexibilitate, flexibilitatea legată de regulamentul privind partajarea eforturilor. Sunt raportor din umbră din partea și de pe acest dosar cu partajarea eforturilor. Uh, E important să înțelegem legătura între LULUCEF și regulamentul privind partajarea eforturilor, să nu ajungem într-o situație în care ajungem la o flexibilitate atât de extinsă încât se ajunge la un mare vid legislativ care duce la o subminare a credibilității și durabilității regulamentului privind partajarea eforturilor. Pentru că până la urmă avem de-a face cu flexibilitatea, dar o flexibilitate care să ajute toate statele membre să ajungă la obiectivele pe care ni le dorim până în 2020. 2030. În același timp, trebuie să fim de acord că toate flexibilitățile pe care le stabilim nu ne vor duce într-o situație în care nu mai putem să ne atingem obiectivele până în anul 2030. Aș face trimitere la evaluarea impactului făcută de comisie, care e um, inclusă și ea în regulamentul privind partajarea eforturilor ESR. Doar Câteva milioane de certificate ar fi nevoie pentru flexibilitate, astfel încât să fie compensat eventualul deficit rezultat din uh, urma regulamentului ESR. Dacă statele membre nu vor 90 de, dacă statele membre nu-și ating obiectivele, atunci 90 de milioane de certificate de credite, de certificate vor fi necesare. Amendamentele merg în direcții foarte diferite. Sunt unii care spun că nu e nevoie de niciun fel de certificate, altele spun că se poate ajunge la până 425 de milioane de certificate. Aici aș dori să spun că da, sunt de acord că trebuie să ajungem la un compromis, însă trebuie să ne asigurăm că nu mergem mult prea departe față de ceea ce e nevoie pentru a ne atinge obiectivele de mediu și pentru a ne asigura că regulamentul privind partajarea eforturilor ne ajută să ajungem la obiectivele propuse până în 2030. Și aici sunt importante și certificatele din silvicultură, creditele din silvicultură. Sistemul de contabilizare pentru silvicultură nu e clar clar până acum și de aceea s-a ajuns la această situație cu creditele în statele membre. Eu vreau să mă asigur că putem să abordăm această problemă acum. Mulțumim! Domnul Grișp. Mulțumesc, domnule președinte. E un subiect fără sfârșit. întreaga revizuire, evaluarea, întotdeauna vom găsi un domeniu care nu poate fi comparat în totalitate când vorbim de toate statele membre și experiențele pe care le au acestea, tradițiile care există, schimbările structurale care au avut loc atunci când vorbim despre utilizarea terenurilor. De exemplu, în țara mea, în trecut, în ultimii 12 ani aproximativ, a existat o tăiere a pădurilor foarte intensivă, pentru că și au existat alte domenii unde s-a împădurit masiv. E un lucru pozitiv, dar totuși există și o limită. Nu putem uh, să permitem ca tot terenul arabil să fie împădurit. Așa, o asemenea situație nu poate să continue la nesfârșit. Ce e important aici? Această perioadă de referință e importantă. Trebuie să fim conștienți de faptul că în toate statele membre avem o diferită structură de proprietate când vine vorba de păduri. Avem puține state ca Polonia unde avem păduri care sunt uh, gestionate de stat și companii statale care gestionează majoritatea terenurilor împădurite din Polonia. E un sistem diferit de gestionare, diferite preferințe care au existat timp de mulți ani ne-am axat foarte mult pe a avea mai multe suprafețe împăturite, mai mult decât pe recoltarea acestora. Știu despre ce vorbesc, pentru că, din punct de vedere profesional, eu am avut de-a face cu gestionarea pădurilor private în Polonia. Și știu care sunt diferențele între potențialul pe care le au pădurile private și asta reiese din structura pe care o au acestea chestiunile legate de conservare și apoi mai există și anumite tentații care revin din această situație economică variabilă. Și aceasta conturează foarte bine întregul mediu de afaceri pe domeniu. Intervine aici profitabilitatea, utilizarea pădurilor private este și ea ajustat în funcție de ceea ce se întâmplă. Știu că am doar două minute la dispoziție, așa că voi încerca să închei, însă aș mai menționa un lucru de care ne ferim și anume potențialul care există când vorbim de terenuri. Terenul are mult potențial în ceea ce privește absorbirea dioxidului de carbon și apoi depinde foarte mult și de structura terenului, de intensitatea procedurilor agricole. Îngrășămintele folosite, substanțele chimice, terenul poate să difer, să fie foarte diferit. E un proces important și probabil ar trebui să ținem cont și de acest element. Știu că e un domeniu dificil, dar trebuie să ne amintim și de el. Mulțumim, le mulțumesc membrilor pentru intervențiile avute. Acum am ajuns la sfârșitul schimbului de opinii cu membrii comisiei. Așa că aș dori să dau cuvântul comisiei acum. Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi, mulțumesc pentru această dezbatere deosebit de utilă. În ceea ce privește progresul rapid pe acest dosar, îl apreciem foarte mult și mă bucur să văd că există angajamente pozitive și constructive. Un punct important și unul care duce la îngrijorări ține de regulile în ceea ce privește contabilizarea pădurilor. Permiteți-mi să spun din nou, să repet faptul că și Comisia consideră că o gestionare activă a pădurilor e un pas pozitiv din punct de vedere al climei. Materialul recoltat din păduri poate să aibă un aport pozitiv în ceea ce privește înlocuirea materialelor, înlocuirea energiei bazate pe combustibili fosili. E un lucru pozitiv. Cu toate acestea, trebuie să fim foarte clari când ne referim la includerea acestui sector și altor sectoare pe baza regulilor de contabilitate. Avem acest mandat care ne-a fost conferit prin acordul de la Paris. Multe din regulile pe care le avem astăzi sau pe care le-am propus se bazează pe și ce apare în protocolul de la Kyoto, se bazează pe munca făcută și sunt puse în aplicare de statele membre. Multe din reguli nu au fost dezvoltate și inventate de comisie, ci de statele membre. Și elementul cel mai important sunt, sunt elementul cel mai important e acest nivel de referință în ceea ce privește silvicultura care a fost introdus la cererea statelor membre europene, astfel încât să se țină cont de caracteristicile naționale în gestionarea pădurilor. Cred că e un element foarte important. Permiteți-mi să menționez și faptul că, așa cum au spus anumiți europarlamentari, Uniunea Europeană nu e singura parte din mm, care stabilește niște, un nivel de referință. Există și alte state care fac același lucru, avem o abordare specifică în acest sens. Uh, Există și state din afara Uniunii Europene care folosesc uh, niște niveluri de referințe istorice. E într-adevăr foarte important ca Uniunea Europeană să nu stabilească un exemplu rău. Includerea unor, unui nivel de referință într-o perspectivă de viitor nu ar fi un exemplu foarte bun și nu e nicio justificare pentru a continua cu ceea ce e probabil cel mai important stimulant pentru bioeconomia europeană și anume bioenergia sub ETS. O asemenea abordare vine mână în mână cu niște stimulente economice puternice Considerăm că este foarte important ca emisiile asociate cu arderea biomasei să fie luate în considerare așa cum trebuie. Acest lucru se face prin intermediul LULUCF. E un aspect important astfel încât să poată fi continuată această politică. Statele Unite de la care importăm într-adevăr multă biomasă și peleți de lemn, face contabilizare LULUCEF. De aceea se ține cont și de acest tip de emisii, acestea sunt incluse în inventare și în angajamentele luate de Statele Unite până la punctul recoltării. Și acest lucru se face pe baza net-net accounting, din nou pe bază ținând cont de considerente istorice. Apoi, în ceea ce privește practicile din domeniu, cele pentru viitor sau cele din trecut și proiectarea celor din trecut pe viitor, Statelor membre li se permite, ținând cont de caracteristicile silviculturii, să facă o estimare cu privire la biomasa disponibilă pentru viitor. Aceste elemente au fost reexaminate de comisie. S-a făcut o extrapolare a practicilor de gestiune pentru viitor și s-a ajuns la o cifră de 10% mai multă recoltă, fără a fi produse emisii suplimentare față de cele contabilizate. Propunerile făcute de comisie în ceea ce privește nivelul de referință sunt niște instrumente flexibile care ne permit să avem aceste stimulente importante pentru gestionarea pădurilor. Analiza comisiei și în evaluarea impactului și în anexe se bazează întotdeauna pe inventare și pe datele pe care le-am primit din partea statelor membre. Nu am inventat niciun fel de date și vi le punem la dispoziție cu plăcere. Vă putem oferi explicații suplimentare pe fiecare dintre aceste elemente. Poate foarte scurt despre revizuire. Astăzi, protocolul de la Kyoto, este prevăzută această revizuire. Pe viitor propunem ca să organizeze comisia această revizuire, însă e nevoie de implicarea statelor membre. Din punctul nostru de vedere, e important să existe multă transparență cu privire la cum au fost stabilite aceste niveluri de referință și e nevoie de o revizuire independentă făcută de toate părțile. Uh, în încheiere, permiteți-mi să spun că, după părerea noastră, propunerea lui Lucev sprijină o gestiune activă a pădurilor și totul este compatibil cu obiectivele climatice. Vă mulțumesc foarte mult că ne-ați acordat astăzi șansa de a discuta despre acest subiect. Vă mulțumim foarte mult și acum dăm cuvântul din nou raportorului, domnule Lins. Vă mulțumesc, domnule președinte. Le mulțumesc colegii, colegilor și colegilor pentru aportul adus la discuția astăzi. Mi-am notat intervențiile și acum am un sentiment și mai bun, simt și mai bine cam încotro mergeau amendamentele dumneavoastră și ce e important pentru dumneavoastră. Și de aceea voi încerca acum când uh, lucrez asupra amendamentelor de compromis, să țin cont de toate acestea. Cu raportorii din umbră ne vom întâlni la data de 9 mai. Avem uh, planificate trei reuniuni ale raporturilor din umbră până acum, să vedem dacă vor fi suficiente. Avem un calendar ambițios și să sperăm că vom putea să le respectăm. Am văzut pe parcursul discuțiilor că pe chestiunile de detaliu încă există diferențe foarte mari între opinii, însă eu cred că ceea ce e important și ce spunea și colegul meu Peter Lize înainte, important e că atunci când intrăm în detalii, când ajungem cu discuția noastră aici, e important să nu pierdem din vedere obiectivele, să nu ne pierdem în detalii am avut sentimentul, ascultându-i pe colegii mei, că, în primul rând, Uniunea Europeană trebuie să aibă acest rol de lider, să și-l mențină în ceea ce privește protejarea mediului înconjurător. Acest lucru a reșit din discuții va fi conținut în document. Sunt importante și consecințele internaționale, s-a menționat Brazilia și care vor fi efectele internaționale dacă lucrurile le decidem într-un fel sau altul. Cred că e un element foarte important și va trebui să ținem cont de el la elaborarea amendamentelor de compromis. Domnului Hoisling i-aș mai spune ceva care ne vorbea despre rolul problematic pe care îl are gestionarea pădurilor și a terenurilor în mediu. Cred că important e să subliniem aici rolul pozitiv pe care îl pot avea pădurile. E un lucru pe care l-am mai menționat și în trecut, s-a mai făcut și în trecut și e important să spunem foarte clar că putem acorda stimulente astfel încât să fie accentuat acest rol pozitiv al gestionării pădurilor. Apoi unii colegi au menționat faptul că gestionarea silviculturii nu trebuie să fie folosită ca o scuză pentru a fi mai puțin ambițioși în alte domenii. E un lucru pe care foarte mulți colegi l-au inclus deja în amendamentele depuse. Când vorbim de flexibilitate, avem diferite perspective cu privire la flexibilitate și cât de extinsă trebuie să fie aceasta, însă e nevoie de un anumit nivel de flexibilitate și în domeniul gestionării pădurilor. Eu cred că ar fi rău dacă ar fi mult prea multă flexibilitate în alte sectoare, astfel încât ar fi reduse ambițiile propuse până acum. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumim în ceea ce privește calendarul. Vom vota la Envi pe data de 22 iunie și iar votul în sesiunea plenară va avea loc în sesiunea din luna iulie și acum aș dori să îi predau prezidul colegei mele pentru a continua uh, reuniunea, doamna Sârbu. Okay. Thank you. Let's continue. Mulțumesc. Haideți să continuăm cu acest uh, schimb de opinii cu Comisia pe marginea raportului privind, eficiența recomandărilor de 1470 privind principiile minime de explorare și producere a hidrocarburilor, cum ar fi gazul de șist, utilizând uh, fractura hidraulică volum ridicat și dau cuvântul acum reprezentantului Comisiei, domnul Sadauskas. Sper că am pronunțat corect numele dumneavoastră, spune doamna președinte. Mulțumesc, domnule președinte. Da, l-ați pronunțat uh, foarte bine. Stimați uh, membri ai Comisiei, domnule președinte, pe 14 ianuarie 2014, Comisia a adoptat o comunicare privind gazul de șist și o recomandare pentru statele membre. Recomandarea prevede principii comune menite a asigura garanțiile de mediu atunci când se explorează sau se extrage gaz de șist Recomandarea insistă pe nevoia de planificare minuțioasă și selecția site-urilor și pe necesitatea unor studii de impact înainte de a demara activitățile de fracturare hidraulică, monitorizarea rezervelor de apă și informarea publicului în acest sens. Recomandarea vine să completeze legislația europeană existentă, care se aplică proiectelor ce implică fracturare hidraulică, cum ar fi legislația privind uh, apele reziduale și studiile de impact. Recomandarea a fost adoptată în momentul în care în Statele Unite se exploata masiv și rapid acest gaz de șist. S-a făcut studii în anumite părți ale Uniunii Europene și s-a concluzionat că și Europa ar putea beneficia de pe urma accesului la aceste rezerve de gaz și petrol de șist. Așteptările nu au fost confirmate până acum. Explorările efectuate până în prezent sugerează că costurile de producție pentru gazul de șist vor fi mai mari în Europa decât în Statele Unite. Mai mult, șisturile din statele membre au caracteristici diferite în raport cu cele din Statele Unite. Tehnologiile utilizate până acum nu au permis exploatarea rentabilă comercială a acestor rezerve naturale. Comisia, prin urmare, a revizuit recomandările, axându-se pe reducerea riscului de impact de mediu și, de asemenea, am, am încercat să oferim un plus de certitudine juridică exploatatorilor și factorilor interesați și de asemenea am încercat să ținem cont de utilizarea și altor tehnici în afara fracturării hidraulice. Revizuirea de asemenea se axează și pe aplicarea legislației de mediu relevante din Uniunea Europeană. Concluziile acestei analize și revizuiri trebuie să fie înțelese în contextul în care gazurile de șist sunt puțin exploatate în Europa. Nu există nici un puț forat care să fie profitabil în Europa. Informațiile de asemenea se bazează pe un număr limitat de exploatări. Concluziile sunt că recomandarea până acum a fost aplicată în mod neuniform în statele membre și nesatisfăcător în câteva dintre ele, nu se poate confirma eficiența acestei recomandări în materie de management a riscurilor și în materie de impact. Și o altă concluzie a fost că statele membre au interpretat în mod diferit anumite dispoziții din legislația europeană. Legislația existentă stabilește cadrul juridic, însă obiectivul certitudinii juridică și a previzibilității nu este îndeplinit pe deplin. Totuși, Comisia consideră că dacă e aplicată cum se cade, această recomandare poate oferi avantaje în materie de exploatare a hidrocarburilor, însă e nevoie de a se face mai multe în direcția aplicării recomandării și mai ales în direcția aplicării uniforme a achiului de mediu. În raportul uh, revizuirii, Comisia încurajează statele membre să aplice principiile în această recomandare și altor forme de exploatare a hidrocarburilor și de extracție a hidrocarburilor, care ar implica diferite forme de fracturare hidraulică, fie prin pomparea de uh, volume ridicate de apă, fie prin uh, amplificarea volumului extras. Obiectivele statuate sunt acelea de a crește transparența și monitorizarea și vom face asta prin constituirea unei platforme internet care uh, va prezenta un inventar la nivel european și o hartă a exploatațiilor existente în prezent, exploatațiilor neconvenționale. Apoi, un alt obiectiv este aplicarea uniformă a dispozițiilor relevante în statele membre și vom face asta prin dialogul, printr-un dialog cu statele membre, uh, sprijinit cu documente care vor lua forma acelor FAQ, întrebări uh, frecvente. Deși ne dorim să reducem riscul de uh, exploatațiilor, prezentat de exploatațiile de petrol și gaz și de asemenea vom încerca să uh, eliminăm lacunele prezente în materie de impact asupra sănătății umane. Vom face asta și în contextul urgentului 2020 și vom cere un aviz din partea Comisiei Științific de resort. Și vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, spune doamna președintă. Dau acum cuvântul membrilor comisiei noastre. Vă rog. Îmi cer scuze, spune doamna președintă. Domnul Baristiaban și apoi colega mea, uh, îmi cer scuze. Mulțumesc foarte mult. Opinion desde que en enero de 2014 în uh, ianuarie 2014, Comisia a adoptat uh, comunicarea și recomandarea legătură cu exploarea și producerea de hidrocarburi prin fracturare hidraulică de deci de atunci putem să constatăm trei lucruri, unele menționate și de comisie. Din câte știm noi, nu există suficientă transparență și nici suficiente informații și de prea multe ori vedem cum uh, nivelul ambițiilor de mediu s-a tot redus. Și de ce trebuie să fim ambițioși? Uh, iată, acum se obțin uh, autorizațiile de forare mult mai ușor. Practic aici interesele multinaționalelor sunt cele care au uh, prioritate. Comisia ne-a spus că dacă s-ar aplica corect recomandările, recomandarea aceasta ar putea fi un instrument util pentru gestionarea riscurilor. Asta ce înseamnă? Să recunoaște implicit că acest instrument nu e util și că fiecare stat membru face practic uh, așa cum îi trece prin cap. Deci ne dăm seama că astfel nu sunt abordate principalele uh, probleme de mediu și energetice cu care ne confruntăm sau nu se dorește abordarea acestora acum. După părerea noastră, bugetele publice nu ar trebui să stimuleze și să financeze modele de mm, uh, forare care se bazează pe uh, modele energetice care se bazează pe combustibilii fosili trebuie să avem o tranziție către economia cu emisii reduse, deci trebuie să încurajăm energiile regenerabile și trebuie să și dacă mizăm pe fracturarea hidraulică, nu facem decât să întârziem și mai mult uh, momentul în care vom miza pe regiile regenerabile și nu ne putem permite să facem așa ceva. E important să încercăm să avem în continuare un dialog cu statele membre și ar fi important ca, statele, ca din partea Comisiei să se uh, poartă și un dialog cu autoritățile locale și regionale, deoarece clar există lipsă de informații și de transparență în domeniu. Mulțumesc! Uh, thank you very much. Mulțumim foarte mult! Acum doamna Dali. Mulțumesc, doamna președintă, și mulțumesc uh, Comisiei pentru că ne-a prezentat detaliile acestei revizuiri. N-am să trec prin chestiunea menționată de comisie, pentru că, deși acolo sunt elemente îngrijorătoare în ceea ce mă privește, mai ales când se vorbește acolo de interpretarea diferită la nivelul unor state membre a dispozițiilor existențe, însă m-aș concentra pe cele patru puncte uh, identificate de comisie ca puncte de interes pentru viitorul imediat, pentru că uh, sunt într-adevăr inițiative lăudabile, dar aș vrea să știu mai multe detalii în legătură cu modul concret în care, în practică, intenționează ei să lucreze. Pentru că, de exemplu, spunea Comisia, primul obiectiv este sporirea transparenței și a monitorizării. În opinia mea, această componentă este deosebit de importantă, mai ales dacă, de exemplu, ne gândim la un eurobarometru recent unde respondenții au fost întrebați în legătură cu proiectele în materie de gaz de șist din regiunea lor și cu problemele potențiale pe care le, le, le-ar întrevedea. Rezultatele sunt extrem de îngrijorătoare. Vedem că printre cei care au auzit de aceste proiecte, o minoritate, în majoritatea regiunilor, spun că sunt suficient de informații în legătură cu ceea ce se întâmplă, însă, în termeni concret, și aici vorbesc de transparență, statele membre au abordări complet diferite. România și Regatul Unit publică permisiile de mediu, însă condițiile nu sunt disponibile în Germania și Lituania. Și atunci de ce standarde comune mai vorbim? Ca să ne asigurăm că într-adevăr avem transparență și monitorizare. Apoi, spunea Comisia că vor o aplicare corectă și uniformă a regulamentelor. Lucru bun. Însă, încă o dată, dacă ne uităm la ce se întâmplă statele membre, vedem că Regatul Unit uh, se fac uh, evaluări de mediu care iau în calcul riscurile fracturii hidraulice înainte de a acorda permise noi, autorizații noi, însă Polonia oferă autorizații fără o astfel de evaluare. Deci avem practici complet divergente. Și la punctul 3, în materie de studiu de mediu, lăudabil, studiu de impact de mediu, însă nu toate rezultatele sunt raportate în mod sistematic de operator către autoritățile competente și către comisie. Și în opinia mea, asta complică foarte mult activitatea de monitorizare oricărui tip de impact de mediu. Dialogul, da, este important, dialogul este relevant, însă adesea doar prin dialog nu realizezi mare lucru și aș vrea să aud de la comisie cum vor fi puse în aplicare aceste patru puncte concret, în teren, și cum intenționează ei ca aceste puncte, într-adevăr, să conteze și să aibă rezultatele scontate. Mulțumim, spune doamna președinte, urmează domnul Pedicini. Mulțumesc, doamnă președinte. Noi credem că acest raport în legătură cu recomandarea și um, aplicabilitatea tehnicii uh, de fracturare e destul de limitată. Doar șase state membre au fost evaluate și chiar Comisia ne-a spus că această recomandare are puteri limitate, deoarece nu a fost aplicată în mod omogen în statele membre. Am auzit de asemenea că unele state membre adoptă această tehnică, altele nu, cum ar fi Franța sau nici Italia, din câte se pare. În țara noastră, Ministerul de Dezvoltare Economică a negat întotdeauna utilizarea fracturării hidraulice. Și unii experți faimoși internaționali spun că această tehnică neconvențională a fost folosită în anii 90 în Bazilicata, în regiunea din care provin eu, și în 2008 în Toscana. Și vorbim despre o zonă unde există practic um, un um, uh, mare baraj de apă care alimentează toată această regiune și a fost practic contaminat. Și să nu uităm, e apa pe care o consumă cetățenii. Și se pare că din cauza utilizării fracturării hidraulice, în mod inconștient, s-a ajuns la poluarea acelei surse de apă. Comisia nu exclude Italia din rândul țărilor în care se intenționează folosirea fracturării hidraulice. Și ca să mai aducem precizări, Comisia spune că Italia e una din 11 țări care au confirmat uh, faptul că au dat autorizații pentru extracțiile de tip uh, non-convențional de petrol și de gaz, cu folosirea de tehnici de stimulare a puțurilor și de recuperare asistată. Însă dacă e să examinăm raporturile, descoperim că Italia afirmă că pentru a îmbunătăți recuperarea, uh, pot fi folosite tehnici de acidifiere. Deci vorbim, practic, de fracking, de fracturare hidraulică. Atunci când Italia și alte state îi declară comisiei că dau autorizații pentru tehnici de acidifiere, nu sunt deci autorizate astfel de tehnici uh, de fracturare hidraulică practică. Practic. Deci întrebăm comisia, ce tehnici sunt incluse aici? Deci dacă se folosește fractura hidraulică doar pentru gazul de șist sau și pentru alte hidrocarburi și ce cred cetățenii despre această tehnică devastatoare pentru mediul înconjurător peste tot în noi. Thank you. Uh, now... Mulțumim. Și acum uh, la Donano. Mulțumesc, doamnă președinte. Acest raport al Comisiei vine să confirme riscurile legate de fracturarea hidraulică, nu doar pentru exploatarea gazului de șist, ci și pentru alți combustibili fosili neconvenționali, cum ar fi uh, gazul de carbon, gazul de mină. Franța, în bazinele sale miniere, deține resurse importante, însă atâta timp cât acestea se află la o adâncime inferioară și zonelor de șist, fracturarea conform acestui raport ar prezenta un risc suplimentar. Ar fi vorba de un risc de contaminare a pânzei de apă freatică, fără a scăpa din vedere și riscul de scurgeri și de utilizarea unei cantități de apă considerabilă. Tehnicile de recuperare asistată se dezvoltă în scopul, tot mai mult în scopul de a recupera un maxim de combustibil din zăcăminte. Însă raportul spune că nici un progres care ar schimba uh, modul de exploatare a gazului de șist nu intră în calcul în prezent, cu excepția posibilor nanotehnologii. Comisia nu constată că o amplificare a cercetărilor în acest mod ar fi o soluție. S-ar ameliora astfel modul de integrare a noilor tehnici în aplicarea legislației europene când e vorba de exploatarea acestor tip de hidrocarburi. Vă mulțumesc! Domnul Taylor acum. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. primul lucru important pe care le spune în acest context este că Mulți dintre noi am fost îngrijorați în 2014 când Comisia a venit cu această serie de recomandări. Și situația actuală, după cum ne confirmă actuala propunere a Comisiei, este uh, un, un Haloimus total, cum spunem noi în engleză. Pentru că dacă ne uităm la modul în care s-au implementat aceste recomandări, vedem că în multe cazuri firmele exploatatoare au venit uh, cu standardele de mediu pe care le-au considerat ei necesare. Și asta, sigur, se bate cap în cap cu uh, logica multora dintre noi. E nevoie de un regulament cu forță obligatorie și îi implor pe colegii mei să recomande introducerea unui regulament obligatoriu. Săptămâna trecută am fost acasă în circumscripție și am uh, uh discutat chestiunea acestor site-uri de exploatare neconvenționale din sudul Angliei, care au crescut ca ciupercile după ploaie. Și comunitățile locale sunt extrem de îngrijorate atunci când iau în calcul uh, riscurile potențiale în materie de poluare sonoră asociată cu traficul, cu uh, apele. Am văzut în Pennsylvania ce se întâmplă. Rezultatul este complet negativ și nefericit pentru oameni și pentru mediu. Trecând la detaliile din raport, sunt de acord cu îngrijorările asociate cu modul în care este definită această fracturare hidraulică cu volum ridicat de apă. În sudul Angliei, companiile exploatatoare spun nicio problemă, nu vă faceți griji, pentru că noi nu facem fracturare hidraulică. Noi folosim doar stimulare pentru a pompa uh, petrolul și gazul din adânc. Însă, această acidifiere, care e o formă de stimulare, poate, în contextul acelor uh, metode care permit crearea de culoare în rocă, această metodă presupune utilizarea unor chimicale mult mai toxice decât fracturarea hidraulică obișnuită. Fluidul de fracturare pentru gazul de șist e practic apă cu 0,5% uh, uh, compuși chimici, pe când acizarea matricială și fluidele de fracturare pot să conțină până la 18% compuși chimici. Deci dacă încercăm să reducem riscurile de mediu și dacă riscul potențial trebuie luat în calcul, ei bine, atunci categoric ar trebui să nu operăm cu definiții atât de simple cum e ceea ce apare în comi- propunerea comisiei. De asemenea, trebuie să fim foarte atenți la metode de raportare de mediu și prin legislație, în opinia mea, ar trebui să reglementăm această fracturare și excavațiile neconvenționale, uh, să le direcționăm în așa fel încât să evite site-urile vulnerabile, cum ar fi zonele cu rezerve de apă sau cu rezervare subterane, acele zone care alimentează lacurile naturale. Cred că sunt foarte multe de făcut aici și cred că cel mai important e să trecem de la recomandare la regulament. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mulțumim. Domnul Eichhout. Mulțumesc foarte mult. Colegii mei s-au referit la acest aspect, însă și în opinia mea, întrebarea principală care se pune e ce urmează. Dacă mă uit la raportul comisiei, văd că sunt concluzii extrem de tulburătoare în legătură cu modul în care se pune în aplicare legislația de mediu uh, în Uniunea Europeană în ceea ce privește gazul de șist. E frumos să citești, uh, cum spune Comisia, diferita interpretare a anumitor dispoziții din legislația europeană relevantă. Ce înseamnă asta? Înseamnă că apa noastră nu este suficient de bine protejată, că statele membre nu fac ce ar trebui să facă în conformitate cu directivele de resort, cu directivele privind rezervele de apă, prin directivele privind emisiile. Concluziile sunt extrem, extrem de tulburătoare și recomandarea un plus de dialog. Întrebarea mea către comisie este, când ați făcut studiul de impact în 2014, existau patru posibile direcții o metodă era o recomandare fără forță obligatorie, celelalte trei presupuneau măsuri mult mai dure, mergând până la o directivă care să vină cu cerințe specifice referitoare la toate chestiunile identificate. Deci se mergea de la o recomandare foarte generală la o directivă cu forță obligatorie. Patru opțiuni, dar în studiul de impact, Comisia uh, a văzut deja că dacă vrei să te asiguri că apa e protejată, atunci probabil va fi nevoie de o rectivă, însă Comisia a ales o recomandare fără forță obligatorie. Acum trei ani mai târziu, concluzionăm că această recomandare fără forță obligatorie n-a făcut mare lucru. Și recomandarea e un plus de dialog. Sunt puțin derutat aici. Și atunci vin cu o întrebare simplă. Aceste patru opțiuni identificate în studiul de impact din 2014, sunt ele încă în discuție? Dacă da, ce eșec suplimentar mai trebuie să se înregistreze în anii care vin pentru a trece la opțiunile mai dure sau rămânem la alternativa pe care deja de trei ani știm, despre care știm că nu aduce rezultate. V-aș ruga să clarificați această poziție. Mulțumim. Mai dorește cineva să intervină? Nu? Dau atunci cuvântul comisiei să vedem ce urmează. Mulțumim, vă mulțumesc pentru aceste comentarii și reacții. Am să încep încă o dată cu contextul real. În 2014 s-au luat măsuri pentru că multe persoane considerau că exploatările, exploatațiile neconvenționale de hidrocarburi au un viitor luminos. Dar acest lucru nu s-a dovedit. Nu avem nicio exploatare comercială, nici una. Zero. Avem uh, puțuri uh, de explorare care au fost testate, dar nu avem nicio exploatație comercială. Nu e ca în Statele Unite la noi. Și să nu uităm acest lucru. volumul exploatațiilor e practic zero. De unde și natura instrumentului pe care îl avem în vedere. Da, o recomandare e un instrument destul de moale, să-i spunem așa, dar întrebarea care se pune e următoarea. În contextul în care nu ai nicio exploatație comercială de hidrocarburi de acest gen, are rost să vii cu un instrument juridic suplimentar? Nu cred că ar fi o măsură care să respecte principiul proporționalității. Pe lângă asta, am putea să avem exact aceleași probleme și în cazul în care avea un instrument de ordin juridic. Dacă venim cu o directivă sau cu un regulament, am putea să avem probleme de uh, nerespectare și neconformitate. Da, acolo avem măsuri de uh, punere în aplicare, dar asta nu înseamnă că în realitate lucrurile chiar așa merg, întotdeauna avem un caz la tribunal deja împotriva unui stat membru, cel mai activ stat membru în materie de explorare, sau poate pe locul 2 în materie de explorare a gazului de șist, pentru că nu au respectat cerințele din directiva referitoare la studiile de impact de mediu. Deci avem instrumente în legislație existentă care se aplică și acestor exploatații nu convenționale de hidrocarburi. Recomandarea nu face decât să spună ce legislație se aplică cărui sector și cum atunci când e vorba de extracția hidrocarburilor, dar avem texte juridice aplicabile. Avem o directivă privind apa potabilă, avem o uh, directivă cadru privind rezerve de apă care se aplică și în cazul uh, exploatațiilor neconvenționale de hidrocarburi. Deci avem legi, dar acestea trebuie aplicate. Și asta e problema pe care am identificat-o noi în raport. Și noi am spus lucrurilor pe nume. Și apoi, cred că săptămâna trecută am publicat și răspunsurile statelor membre la solicitările din recomandare și aceste rapoarte trebuie date în fiecare an de statele membre. Încă ne lipsesc 26 de răspunsuri, dar uh, din asta vă dați seama care e volumul activităților. După cum spuneam, e, e foarte redus. În plus, sperăm că asta va răspunde și cerințelor de transparență, pentru că așa vom vedea ce fac statele membre, cum procedează și vom putea decide dacă interpretarea legislației e atât de diversă pe cât ne închipuim noi sau poate nu pune atâtea probleme pe cât uh, credem noi. Însă, evident, pentru uh, transparența asta nu e suficient. Am planificat, prin urmare, ceva măsuri Prima, referitor la transparență, după cum spuneam în, de, în afirmația introductivă, este acea harta explorărilor și, de asemenea, am vrea să avem un instrument interactiv care să-ți permită ca în momentul în care dai click pe un anumit puț, să știi unde este, ce autorizații au fost emise de autorități, cine gestionează exploatația, ce substanțe chimice se utilizează genul acesta de informații. Și vrem ca aceste informații să fie publice. Avem un prim test, uh, sperăm, în vară, însă trebuie într-adevăr să avem toate informațiile utile pentru ca cetățenii și publicul să poată vedea ce se întâmplă în acest sector de activitate. Apoi, în ceea ce privește definiția fracturării, Înțelegem foarte bine că această recomandare se aplică hidrocarburilor și gazului de șist în special. Avem o definiție a fracturării hidraulice. E adevărat că în majoritatea cazurilor e vorba de apă, în realitate cel puțin, însă există și compuși chimici utilizați uneori și vrem să utilizăm toate instrumentele necesare, regulamente specifice care ne vor permite să știm ce proprietăți au aceste substanțe chimice utilizate în fracturare. Dacă regulamentul nu este suficient de detaliat, ceea ce s-ar putea întâmpla, ne putem aștepta ca statele membre să aplice regulamentele în spiritul lor și chiar dacă, chiar dacă în litera lor. Și de aceea e nevoie de acel dialog menționat de noi. Trebuie să ne așezăm la masă cu statele membre să vedem cum înțeleg ele situația, cum interpretează detaliile din recomandare pe baza rapoartelor lor și dacă e nevoie să, să facem revizuiri și la nivelul recomandării, promitem să facem acest lucru în mod sistematic, însă avem nevoie de informații mai precise în legătură cu ceea ce se întâmplă în teren înainte de a face vreo promisiune uh, privind uh, acțiuni legislative sau nelegislative. Însă înainte de asta trebuie să vedem care sunt posibilitățile actuale. Avem dialogul, avem instrumentul de transparență, Pentru că vrem să dăm statelor membre posibilitatea, prin documente interpretative, în formă de întrebări și răspunsuri, vrem să le dăm posibilitatea să aplice în mod corect legislația și dacă asta nu merge, o să, o să vedem ce ajustări se vor putea opera. Cam astea ar fi răspunsurile mele. Mulțumim, spune doamna președintă. Putem trece acum la următorul punct de pe ordinea de zi. Schimb de opinii cu Comisia privind uh, uh, exercițiul de refit pentru ecolabel, uh, eticheta ecologică și EMAS. Dau cuvântul Comisiei. Uh, well, when you... Vă mulțumesc. Când ați programat această ședință, mă așteptam ca noi să fi terminat verificarea pentru ambele instrumente, însă din păcate nu am reușit să o facem. Suntem practic în ultima fază în ceea ce privește elaborarea acestui raport, însă nu am terminat. Și sper să încheiem acest exercițiu cât mai curând. Planul de acțiune cu privire la economia circulară îi uh, cere Comisiei să finalizeze această evaluare. Și suntem um, conștienți de îngrijorările pe care le au uh, părțile implicate în ceea ce pește adoptarea acestor concluzii. Noi sperăm ca în timpul acestui semestru să reușim să încheiem această evaluare care va conține două documente, un document de analiză, un document de lucru cu privire la ambele instrumente, să vedem ce s-a reușit, ce nu s-a reușit și un raport de la comisie cu câteva sugestii pentru viitor. Evaluarea se va baza pe cele cinci criterii, eficiență, coerență, relevanță și plus valoare uh, UE. Deja știm că unele din problemele legate de ambele instrumente se referă la Uh, rata de folosire a acestor instrumente care e mult prea scăzută în cazul uh, ambelor instrumente din păcate. Deci trebuie să ne gândim la modul în care putem promova aceste instrumente pentru ca acestea să devină mult mai populare, să fie folosite mult mai mult de companii, mediul de afaceri, dar și de administrația publică. Deci în introducerea mea voi fi foarte subțin, deci nu avem încă niște concluzii pe care să vi le prezentăm, însă odată ce vom uh, sfârși, ce vom încheia acest studiu, uh, ne-am putea întâlni din nou și după ce vom fi discutat și cu statele membre pentru a vedea care e angajamentul lor real de a promova aceste două instrumente uh, despre care noi credem într-adevăr că au un potențial foarte mare. Mulțumesc! Mulțumim! Cine dorește să ia cuvântul cu privire la acest punct? Nimeni? Domnule Caut. Maybe then just a question. Doar o întrebare. De ce ați acumulat această întârziere? Ni s-a promis de ceva timp. În primul uh, trimestru de anul acesta, iată, se apropie sfârșitul lui aprilie, ne-ați spus că veți discuta cu statele membre, însă asta era deja pe, pe ordinea de zi a Consiliului de Mediu de anul trecut. Citez, statele membre spuneau că instrumentele reprezintă una din cele mai mari uh, povești de succes din punct de vedere al mediului se spunea clar, din câte știu, Comisia vrea să încurajeze acestea uh, pentru economia circulară. Da, tot există acolo, însă uh, totul parcă plutește cumva în aer, e neclar și uh, neclaritățile cresc și mai mult cu cât așteptăm mai mult. Avem semnale din partea industriei, a statelor membre, a Parlamentului că sunt niște instrumente eficiente care ar trebui uh, prelungite. Dar de ce aceste întârzieri? Ne puteți da câteva precizări? Deoarece chiar ne deranjează faptul că ați întârziat atât de mult. Mulțumesc, domnul Piedicini. Mulțumesc, doamnă președinte. Am ascultat cu mult interes uh, prezentarea comisiei, ceea ce a spus uh, comisia în legătură cu acest marcaj. Fără un studiu de impact e greu să vedem care sunt beneficiile reale ale acestor instrumente, însă delegația noastră sprijină orice inițiativă de acest tip, inițiativă care ca obiectiv să le garanteze consumatorilor uh, um, faptul că produsele respective reduc impactul asupra mediului prin ciclul lor de viață și sprijinim orice instrument care reduc uh, impactul asupra mediului înconjurător. E important ca și companiile să folosească aceste instrumente și să-și sporească competitivitatea. EMAS uh, și Ecolabel sunt uh, importante. Îi putem călăuzi astfel pe consumatori atunci când își aleg produsele. E important să se dea astfel de informații uh, pe eticheta produselor. Mulțumesc! Thank you. Mulțumim! Doamna Dali. Thank you, Chair. Um, sometimes I get the feeling that it's like a vicious circle. So... Parcă suntem într-un cerc vicios. Cu cât se prelungește mai mult, cu atât se pierde interesul. Cam asta înțeleg eu și din explicațiile comisiei. Printre rânduri. Da, înțeleg că multe, de multe ori nu s-a preluat, nu se folosește suficient de mult acest instrument. De-aia nu știm care e impactul, însă cu cât trece mai mult timp, cu atât vom vedea mai greu rezultatele. Deci e important să avem ceva clar cu rezultate și să nu o mai uh, tărăgănăm atât. Vorbea despre promovarea acestor instrumente. Suntem, sunteți în stadiul inițial, însă ar fi interesant ca noi să știm mai multe și să avem mai multă vizibilitate în legătură cu mijloacele pe care le folosiți pentru promovarea acestor instrumente, chiar dacă suntem în faza inițială. În ce domenii ați vrea să vă concentrați eforturile? Pe ce cale vrea să o ia Comisia? Deoarece noi, ca Parlament, ar trebui să știm ce intenționează să facă Comisia, chiar dacă e la început. Mulțumesc. Mulțumim, doamna Conecina. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, aș avea și eu câteva de adăugat uh, la ce au spus colegii. Nu înțeleg de ce Comisia nu Uh, dă curs acestei uh, cereri din partea Parlamentului și a statelor membre. S-a mai discutat la Comisia Envi despre asta și majoritatea și știm că majoritatea statelor membre își doresc că un alt comportament din partea Comisiei. Mi se pare că acum Comisia a ajuns să fie cumva izolată. Și nu înțeleg de ce tot timpul vorbim despre faptul că etichetarea ecologică reprezintă un instrument de sprijin care ajută în punerea aplicare a legislației obligatoriu de protecție a mediului și astfel se încurajează și modificarea comportamentului consumatorilor. Deci consumatorii și-au dorit asta, Parlamentul își dorește asta, statele membre, să ne lipsește acum o decizie clară. De ce se întâmplă asta? de ce Comisia procedează astfel. Și în al doilea rând, ne puteți da un termen specific. În 2015 ați uh, prezentat un raport, după aia în 2016 ar fi trebuit să aibă loc o evaluare, care iată nu e gata după care s-a discutat și în Consiliul de Ministri de Mediu și iată ne tot învârtim în jurul cozii. Toată lumea vorbește despre asta, toată lumea își dorește aceste instrumente, tot vorbim despre ele, vrem un text legislativ, însă asta nu există. Deci ne puteți da un termen realist, nu doar o promisiune goală, deșartă. So, uh... Mulțumesc! Acum îi dau cuvântul Comisiei pentru răspuns, pentru concluzii. Mulțumesc! După cum spuneam, da, ne ia mai mult timp decât uh, am crezut noi. Însă suntem practic în ultima etapă, la nivel politic, vom formula concluziile politice în legătură cu ce intenționăm să facem în legătură cu aceste două instrumente. și sper uh, ca te să fie pe cât mai repede de colegiu. Aveți dreptate. Consiliul a spus că aceste instrumente mm, sunt reușite, însă trebuie văzute lucrurile totuși uh, uh, mai mai cumpătat, deoarece vedem că rata de preluare de folosire e destul de scăzută, atât la EMAS cât și la Ecolabel. Deci să ne punem întrebarea noi înșine. Avem 20 de milioane de companii în Uniunea Europeană și doar 4.000 uh, au înregistrat uh, EMAS. Poți vorbi atunci despre o poveste de succes? Nu prea. Ca să fie o poveste de succes, trebuie să ne asigurăm că cel puțin 20% din companiile cu produsele cele mai performante se înregistrează cu una din aceste două marcaje. Doar atunci poți vorbi despre un succes. Deci să privim lucrurile cinstit. De ce nu sunt preluate aceste instrumente așa cum ne dorim noi și ce putem face pentru a le promova mai bine? Da, avem idei, bineînțeles vor apărea idei, vom avea concluziile din acest fitness check. O idee e să folosim schema EMAS drept instrument. Uh, de exemplu, dacă ești înregistrat cu EMAS, asta înseamnă că respecti niște cerințe de mediu foarte uh, stricte. Raportezi asta, totul devine transparent și ești înregistrat. Deci raportul tot se înregistrează. Dacă faci asta, poate că vei fi derogat de la alte uh, rapoarte ce țin de mediu. Deci, iată, e un stimul pentru companii să uh, se înregistreze în sistemul EMAS. Și există exemple din unele state membre care o fac. Puține exemple, însă sunt unii care o fac. Și acolo unde se face, există, deci, înregistrare. Și în regiuni o fac și acolo unde se face asta lucrurile funcționează bine și e ceea ce ne-am dorit să se întâmple și în alte părți. pentru a crește numărul de înregistrări, deoarece până la urmă companiile vor avea de câștigat și mediul înconjurător. Această uh, verificare nu este o panaceu. Avem regulamentul, avem criterii. Câteva duzin de criterii pentru produse, vreo două duzin pentru EMAS. Dacă o companie sau o administrație publică dorește să le folosească, criteriile există. Absența controlul de calitate nu împiedică autoritățile și administrațiile să folosească aceste instrumente. Prin acest fitness check noi vrem să îmbunătățim Uh, situația. În ceea ce privește confuzia, ecolabel și faptul că se dau foarte multe informații. Da, e una din îngrijorările cărora trebuie să facem față, însă nu e vorba aici. Problema e că de multe ori există foarte multe etichete care produc confuzie în rândul consumatorilor. Putem număra între 500 și 1000 de etichete diferite și de și de uh, etichetări care se pretind a fi ecologice sau pretind beneficii ecologice pentru produsele respective. Noi credem că acest, această etichetă ecologică, ecolabel, poate soluționa problema, însă doar dacă suficiente produse vor avea această uh, etichetă și nu doar uh, câteva. Avem 39.000 de produse cu eticheta Ecolabel din uh, peste un milion de produse și nu cred că e o rată de <laughs> folosire uh, uh, minunată. Deci trebuie să găsim o soluție la această problemă. Și de aia ne ia cam mult timp, mult mai mult decât ne așteptam noi. Însă vrem să procedăm așa cum trebuie, deoarece sunt două instrumente cu mare potențial dacă sunt promovate corect și sunt folosite într-un scop bun. Economia circulară e un scop bun pentru a le folosi. Mulțumesc! Vă mulțumim. Ultimul punct pe ordinea de zi, schimbul de păreri cu Centrul Pan de Control al Bolilor în legătură cu uh, virusul Zika și mm, situația actuală. Dau cuvântul uh, doamnei director Andreea Amon, director în exercițiu. Vă mulțumesc, doamnă președinte, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Sunt foarte încântată că pot astăzi să fiu alături de dumneavoastră să, vă, să vorbim despre Zika. Acest virus, această boală nu este una nouă. A fost menționată, monitorizată de CDC încă din anul 2009. De la izbucnirea epidemiei în America, în primul trimestru al 2015, cdc ul supraveghează cu atenție ceea ce se întâmplă și mai ales din noiembrie 2015, când ministrul Ministerul Sănătății din Brazilia a declarat o urgență publică pentru că existau acei bebeluși născuți cu microcefalie. Autoritățile din Polinezia franceză au raportat o, au raportat o creștere a cazurilor în ceea ce privește malformațiile la fetuș în 2014-2015 și se pare că perioada a coincis cu prima izbucnire a Zika în arhipelag. În legătură cu aceste evenimente, ECDC-ul a făcut evaluarea riscului în 2014 uh, pe Zika și s-a raportat o creștere a cazurilor de complicații neurologice și în Polinezia franceză. În decembrie 2015 s-a făcut evaluarea riscului pe epidemia de Zika și asocierea cu microcefalia. La data de 1 februarie 2016, Organizația Mondială a Sănătății a declarat o situație de urgență internațională în ceea ce privește cazurile de microcefalie și tulburările neurologice în anumite zone afectate de virusul Zika. Atunci, ECDC-ul a crescut nivelul urgenței pentru a face față cererilor din partea Comisiei Europene, statelor europene și cereri din partea publicului general. Am menținut canalul de comunicare și colaborarea cu uh, alte instituții din lume, cum ar fi Organizația Mondială a Sănătății, cea panamericană și, bineînțeles, și cu statele membre. Membrii ai personalului nostru colaborau cu contrapărții americane astfel încât să ne asigurăm că suntem pregătiți să facem față situației. Din munca de pregătire a făcut parte și revizuirea planurilor de urgență în ceea ce privește focarele de infecție, măsuri rapide care se poate fi luate în zonă, apoi o consolidare a colaborării extrasectoriale și apoi controlarea vectorilor virusului Zika, diferitele specii de țânțari și apoi supravegherea țânțarilor și a speciilor invazive. Urgența a fost declarată încheiată în noiembrie anul trecut, însă ECDC continuă să monitorizeze situația și să evalueze riscurile în Europa. Oferim consiliere în ceea ce privește călătoriile în țările afectate. Există 10 evaluări rapide de evaluare a riscului. Ultima actualizare a fost uh, publicată acum câteva săptămâni în aprilie și avem 42 de actualizări epidemiologice. Mandatul ECDC e să opereze în interiorul Uniunii Europene, însă vedem că amenințările cu bolile infecțioase care apar oriunde în lume pot să apară și în Europa și de aceea e nevoie de colaborare europeană și internațională. Acum îi voi da cuvântul colegii mele care e șeful departamentului în ceea ce privește vectorii biologici, bolile transmise prin vectorii bi biologici în cadrul ECDC. Mulțumesc, vă mulțumesc pentru faptul că vă putem vorbi astăzi aici. Așa cum s-a spus, această boală, Zika, nu e o boală nouă. E ceva ce a cunoscut deja în Africa, în Asia, însă în majoritatea cazurilor era o, o febră și o erupție a pielii. Bolile transmise prin vectori, în majoritatea cazurilor, sunt asimptomatice. Înseamnă că participă în acest ciclu de transmitere prin intermediul țânțarilor. Evenimentele care au avut loc în Polinezia franceză, în nord-estul Braziliei și apoi în toată America, aceste cazuri sunt similare cu cele identificate în 2015, însă nu se făcuse legătura cu infecția cu virusul Zika. Avem deci aceste simptome care erau raportate, întâi au fost raportate în 2013-14 în Polinezia franceză și apoi și în Americi, ceva mai târziu. Nu doar acolo, ci și în Asia au existat asemenea cazuri. Însă amenințarea principală era acest uh, sindrom congenital Zika, care a fost identificat prima dată în noiembrie 2015 în Brazilia. Apoi, principalele îngrijorări au fost următoarele. Când există o izbucnire a Zika, există un procentaj de, procentaj de 30 de ori mai mare de copii născuți cu microencefalie sau cu sindrom congenital neurologic. Într-adevăr, e ceva foarte important. Există și niște provocări clare. E Importată identificarea și diagnosticul acestei boli. O altă îngrijorare legată de faptul că această boală poate fi transmisă și prin contact sexual. A existat o, asemen, o singură asemenea raportare în 2011, apoi mai multe raportate mai târziu în Europa și în Americi. Totul apare cam la trei săptămâni după ce apar simptomele la partenerul masculin. Transmiterea se face din spre bărbați, spre femei, în majoritatea timpului. Și mai rău, virusul a fost identificat în spermă după, până, și după trei săptămâni de la declanșarea simptomelor și apoi genomul poate fi detectat în continuare după șase luni. Ce înseamnă toate acestea? Există acest risc de transmitere sexuală la șase luni după instalarea bolii? Acesta a fost un semn de întrebare la care a trebuit să răspundem. Cele mai importante măsuri preventive legate de, de, aceste, de aceste noi amenințări sunt legate de protecția fetușilor și femeilor care își doresc să aibă copii. Așa că o cale bună a fost uh, sexul protejat, niște măsuri foarte înalte, restrictive care au fost uh, propuse cu aceste șase luni după expunere pentru bărbați și trei săptămâni pentru femei în Europa. Totul mm, se aliniază cu cele făcute în America și în Paro, de exemplu, cu Organizația Mondială a Sănătății. În prezent, Epidemia de Zika e în descreștere. Puteți să vedeți acest grafic în Columbia. Vedem că din, de la 1 ianuarie există doar, 3, ca, doar câteva cazuri suspectate, 5 confirmate până acum. Pe toate insulele din Caraibe, dacă ne uităm la Martinica, nu există noi cazuri în ultimele trei luni. În Argentina am avut câteva cazuri în februarie, în Africa există niște cazuri sporadice în Angola, de exemplu, și în Asia câteva cazuri în Singapore, Thailanda, în Filipine și în Pacific nu există cazuri recente. Așa că valul principal a dispărut acum. Să vedem ce se va întâmpla când va începe sezonul țânțarilor în America de Sud și în Caraibe. Însă cel mai probabil nu va exista o izbucnire atât de puternică a bolii cum s-a întâmplat anul trecut. Pentru Europa, am cerut statelor membre să raporteze dacă au călători care vin din zonele afectate. Să fac o evaluare dacă există un risc de uh, răspândirea virusului în Europa. În 2016 puteți să vedeți aici o hartă cu unul dintre vectorii care poate să transmită virusul uh, Zika. Acest, victor, uh, acest vector uh, este prezent și se extinde. Însă anul trecut am avut aproximativ 2000 de cazuri raportate, 1000 dintre ele au fost raportate în zona în care acest țânțar există. 33% dintre cazuri au fost raportate în iulie-octombrie, în această perioadă în care țânțarul este foarte activ. Așa că există acest potențial de a introduce, de introduce a bolii când există condiții climatice favorabile transmiterii bolii atunci când nu există o transmisie locală a bolii. Important e să fim atenți la riscurile la care se supun călătorii. În Organizația Mondială a Sănătății și la ECDC am um, făcut această hartă de transmitere a bolii, am colectat informații din toată lumea și am propus un fel de categorizare a zonelor în care au existat transmisii recente, în 2015, când uh, virusul a ajuns în Americi. Și apoi, vedeți cu galben, cum arată transmiterea virusului Zika din punct de vedere istoric, apoi mai vedeți și zonele gri, unde în zone potențiale, unde ar putea să se răspândească virusul Zika. Și apoi zonele albe, unde zonele cu gri deschis, unde sunt iarăși zone unde s-ar putea uh, transmite virusul sau alte boli, cum ar fi febra galbenă și așa mai departe. Aceasta a fost propunerea noastră, de aici am făcut și hărți regionale care prezintă această clarificare pe, clasificare pe state. Puteți să vedeți aici Asia, unde avem cazuri sporadice, iar existau locuri unde virusul era deja prezent și apoi în zona Caraibilor puteți să observați că există asemenea locuri. Să trecem acum la măsuri de prevenire și control. Cum pot fi prevenite aceste tipuri de boli? Nu există tratament pentru boală. Nu există posibilitatea de a preveni transmiterea bolii din placentă spre fetus. Singurul lucru pe care putem să-l facem e să luăm măsuri de protecție, să existe îmbrăcăminte în formă pentru a ne proteja de țânțari și substanțe, însă știm cum arată clima în zonele tropicale. Și apoi putem preveni transmiterea pe cale sexuală a, bol- a bolii. Aceste propuneri au fost făcute dar nu sunt durabile pe termen lung. În ceea ce privește controlul, trebuia să abordăm aici și problema țânțarilor. Acest uh, tip de țânțar e prezent în multe locuri, e rezistent la biocide, așa că nu e o specie de țânțar care e ușor de controlat. Nu se poate face totul prin utilizarea biocidelor asupra adulților sau larvelor. E importantă aici implicarea comunităților locale și trebuie să existe o supraveghere mai bună a mediului, să fie reduse zonele de reproducere a acestor țânțari. În ceea ce privește vaccinurile, avem 12 uh, în pregătire însă ne așteptăm ca primul vaccin să apară cândva în anul 2020. Cât despre cercetare, așa cum știți, au existat mai multe proiecte finanțate la nivelul Uniunii Europene cu privire la Zika. A existat o întârziere în ceea ce privește aceste proiecte de cercetare. Timpul a fost prea lung și au început abia la sfârșitul principalei um, izbucnirea bolii. În concluzie, aș spune că Zika este o boală destul de blândă care a apărut în noi regiuni acum și a devenit până la urmă un eveniment care solicita control internațional. Este o boală transmisă de specii invazive de țânțari și acest lucru duce la îngrijorări crescute, pentru că, cum vă spuneam, avem instrumente limitate pentru a controla această uh, specie de țânțari. Așa că e foarte important să înțelegem cât de repede, cât de importantă e combaterea acestei boli și că e important să putem detecta din timp acest tip de patogen. E nevoie de o bună coordonare între statele membre, între agențiile internaționale, e nevoie de sprijin și de schimb de informații. De schimb de informații astfel încât să poată fi evaluată situația pe cea mai bună cale posibilă și la timp. Iar accentul principal, cum spunea și colega mea, e să ne axăm pe uh, planificare și pregătire. Mulțumesc! Mulțumesc și acum îi dăm cuvântul doamnei Colegna. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să îi mulțumesc agenției pentru munca excelentă făcută în acest domeniu. Eu consider că, prin expertiza pe care o au aceștia și felul în care au răspuns, nu numai la Zika și la Ebola, agenția s-a dovedit ca fiind un lucru necesar și important pentru cetățenii europeni. Cooperarea între diferitele agenții și statele membre sub umbrela ECDC trebuie să fie consolidată este în interesul nostru ca ECDC să uh, rămână o agenție puternică și gata de acțiune. Vaccinarea. După părerea mea, vaccinarea e o soluție a viitorului și e felul prin care putem face față unor asemenea ep- epidemii. Trebuie să fie dezvoltate asemenea vaccinuri, astfel încât să ne putem uh, proteja de bolile periculoase. Au existat cercetări făcute pentru alte boli, cum ar fi Ebola înainte. Mă bucur că ECDC-ul merge pe aceeași cale de dezvoltare de metode de vaccinare și mă bucur că Parlamentul European va sprijini agenția în acest sens, pentru că putem și noi să fim afectați în Europa. Însă avem experți, avem autorități care pot să facă față unor asemenea pericole. Bineînțeles, nu ne-am dorit să ne regăsim din nou în această situație, însă pe de altă parte e bine să știm că avem asemenea agenții pe care ne putem baza și cred că ECDC-ul Uh, a dovedit că poate să acționeze. Vreau să le mulțumesc și lor și tuturor angajaților și tuturor persoanelor implicate în aceste eforturi de a combate această boală. Cred că au fost foarte utili pentru toate statele membre. Haideți să încercăm să găsim și mecanisme mai rapide care să îi ajute pe experți astfel încât într-adevăr să poată acționa. Să mulțumesc foarte mult pentru munca făcută de agenție și a tuturor specialiștilor. Vă mulțumim! Acum domnul Don are cuvântul. Mulțumesc, doamna președintele, mulțumesc reprezentanților ECDC pentru prezentarea făcută cu privire la riscurile Zika. Riscul pentru Europa nu poate fi neglijat, nu doar pentru că există deplasări în zonele de risc, ci pentru că există anumite teritorii de peste mări. Organizația Mondială a Sănătății spune că Polinezia franceză e un teritoriu de categorie 3. Există și alte teritorii, cum ar fi Guiana, Martinica, Guadeloupe, Martinica, Guadeloupe, unde există o seropozitivitate de, un, de peste 1,40%. S-au făcut teste în 2016 în Martinica și ne arată că acest risc este unul considerabil ce vă doriți să faceți în ceea ce privește o depistare sistematică a acestor tipuri de boli. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumim doamna Dali. Mulțumesc, doamnă președinte. Recent am aflat de o inițiativă globală, uh, Global Mosquito Alert, o inițiativă a oamenilor de știință, unde aceștia au hotărât să acționeze împreună, astfel încât să înțeleagă mai bine cum se răspândesc speciile de țânțari care pot să uh, transmită boli grave, astfel încât să ajute pe cetățeni și pe Um, cercetători să evalueze riscul. Aș dori să știu, din partea CDC, dacă pot să confirm acest fapt, dacă sunt conștienți că există o asemenea inițiativă sau nu. Și apoi, ce părere au dumnealor în ceea ce privește utilizarea cetățenilor, cercetătorilor civili pentru a ajuta la combaterea bolurilor intenționează să sprijine asemenea programe în care sunt implicați și, tățeță, și cetățenii în Europa pentru a monitoriza speciile de țânțari care pot să transmită asemenea boli și mai ales legate de acest program. Mulțumesc, vă mulțumim acum domnul Hausling are cuvântul. Vă mulțumesc pentru că ne-ați prezentat situația prezentă. Mie nu mi este foarte clar. Am văzut cum a fost prezentată tema în ziare, dar acum vorbim de o pauză sau putem să ne gândim că lucrurile nu vor mai fi atât de grave cum au fost în trecut. Ne-ați spus că e o boală în general destul de blândă, însă în același timp ne-ați spus că nu știm cum va arăta situația în următorul sezon, când devin din nou activ țânțarii. Așa că ce puteți să ne spuneți? Putem să lăsăm puțin la o parte această problemă sau putem să, ve- să venim cu niște modificări în caz că izbucnește din nou la fel de grav această boală? Sau putem spune că această problemă nu mai e atât de mare? Încă ne-ați spus că nu știm cum va arăta situația în viitor. Încă ne mai gândim la acele imagini pe care le-am văzut, mai ales cele din Brazilia, uh, unde s-a luptat cu substanțe chimice împotriva țânțarilor, ne-ați spus că așa ceva nu ajută, pentru că o mare parte din țânțari au dezvoltat deja o rezistență la aceste substanțe chimice, la biocide. Așa că mai trebuie sprijinite asemenea măsuri pe viitor sau nu? pentru că vedem cu utilizarea biocidelor crește și riscul rezistenței. În rezoluția Parlamentului European am spus că dorim să sprijinim, dorim să sprijinim țările care sunt afectate cel mai mult. Ce a făcut Uniunea Europeană în ceea ce privește asemenea măsuri? Ce fel de angajamente și-a luat Uniunea Europeană în ceea ce privește dezvoltarea de vaccinuri? Pentru că se pare că sunt singura soluție pentru a putea controla pe viitor această boală. Vă mulțumesc! Uh, Mulțumim! Mă întorc acum spre Samon pentru răspunsurile așteptate. Vă mulțumesc pentru întrebările dumneavoastră. Am să încep cu răspunsuri și apoi vom merge mai departe. În primul rând, vă mulțumesc pentru faptul că apreciați cele realizate de noi. E important să știm că ce facem noi e perceput ca fiind într-adevăr de utilitate și că apoi se traduce în măsuri concrete în statele membre. M-aș referi la întrebarea privind recomandările de testare pentru donatorii de sânge. Sigur că am recomanda astfel de teste, însă am să-l las pe colegul meu să discute chestiunea mai în detaliu. Păi, în ceea ce privește sprijinul pentru organizații. Pentru noi, acest sprijin poate fi acordat doar după un concurs în materie de achiziții. Nu putem sprijini direct aceste organizații. Chiar dacă activitatea lor e utilă, dacă vrem să le dăm bani, trebuie să existe o licitare de oferte. și dau acum cuvântul colegului meu. În ceea ce privește substanțele de origine umană, există o îngrijorare reală în ceea ce privește transmiterea potențială a virusului Zika prin sânge. Acest lucru a fost demonstrat deja în Polinezia franceză în 2013-2014. Acolo au uh, trecut deja la testarea sângelui și, au adoptat o nouă politică în materie după aceea. Am văzut de asemenea măsuri similare în uh, teritorii cum ar fi Martinica, Guadeloupe și Guiana pe parcursul epidemiei, însă importantă e nevoia de a avea o politică comună la nivel european Există aceste norme în curs de revizuire în prezent uh, referitoare la Zika și la bolile asociate. Și e vorba de testare în conformitate cu situația epidemiologică din teren. Așa se determină nevoia de a, de a trece la teste în funcție de nivelul de transmitere. Deci asta se întâmplă în prezent. Următoarea aducere la zi va avea loc luna viitoare. Acum, în ceea ce privește implicarea civică, avem în vedere această chestiune la uh, centrul epidemiologic pe care reprezentăm, avem entomologi, entomologi care operează cu hărți ce indică răspândirea și distribuția diferiților vectori, cum ar fi căpușele, muștele țânțarii. Și pe această bază am efectuat și monitorizare a zica în zonele în care acești țânțari <clears throat> sunt prezenți. La momentul respectiv, nu am știut uh, dacă țânțarul respectiv era un bun vector pentru Zika am primit mai târziu datele care ne-au arătat că acest, această specie de țânțar este un posibil vector, dar nu un vector extrem de eficient. Riscul ar fi mai redus. Altfel stau lucrurile pentru dengue și cicungunia. Deci avem această rețea de entomologi care uh, ne permit să informăm diferitele state în legătură cu inițiativele asumate. Avem această alianță mondială a țânțarului și se poate folosi în acest context un semnal transmis de această rețea care le permite să determine prezența unei specii de țânțar sau nu. <clears throat> Important e nu se verifici odată, ci să vezi dacă acel țânțar este endemic în zona respectivă. Trebuie să faci uh, observații repetat. Nu ajunge odată să mergi, ci trebuie să vezi dacă într-adevăr țânțarul uh, este permanent prezent în zona respectivă. Deci folosim acest tip de inițiative, însă prin intermediul unor diferite rețele de entomologi. Nu se face la nivelul uh, Centrului European, Epidemiologic European. Zic că a dispărut din panorama actual, în prezent nu se mai vorbește de el, însă rămâne un element de îngrijorare. Am văzut care a fost impactul bolii în anumite comunități din Brazilia și în alte locuri din America Știm de asemenea că malformațiile congenitale se înregistrează și în Africa. Și acest raport a venit târziu, însă e un mic semnal uh, care este totuși de îndeluat în seamă. Aceste boli au o metodă specifică de transmitere. Poți să ai decenii în care nu, nu se înregistrează nimic. Febra galbenă în Brazilia, de exemplu, la, la 40 de km de Rio de Janeiro a fost înregistrată și Brazilia a accelerat procedurile de vaccinare și imunizare pentru a lupta împotriva acestei boli care n-a fost raportată anterior în astfel de locuri. Deci sunt provocări permanente și trebuie să avem mare grijă să combinăm monitorizarea vectorilor, monitorizarea situației la animale și la oameni pentru a ne asigura că într-adevăr putem veni cu informațiile adecvate de care au nevoie țările ce luptă împotriva acestor epidemii. Și în ceea ce privește rezistența vectorilor la substanțe chimice și așa mai departe, și acest lucru ne îngrijorează. E nevoie de metode alternativă. Există câteva în discuție, dar e nevoie de cercetări suplimentare din acest punct de vedere. <clears throat> Și de asemenea, Dacă uh, uh, vă uitați la ce se discută la uh, adunarea <clears throat> mondială de sănătate luna viitoare, o să vedeți că tocmai aceste chestiuni vor fi avute în vedere. Sunt inițiative în prezent în desfășurare și cooperăm aproape cu restul organizațiilor internaționale în acest sens. Ceea ce privește vaccinul, e nevoie de vaccinare. De exemplu, un, un vaccin împotriva rubeolei administrat tinerelor în viitor. Însă, Uniunea Europeană sprijină un astfel de proiect care permite unor companii să dezvolte un astfel de vaccin. Vă mulțumim foarte mult, spune și doamna președintă. Vă mulțumesc tuturor pentru participare la această dezbatere. Acesta a fost ultimul punct de pe ordinea de zi. Reluăm ședința la ora 3. Vă mulțumesc foarte mult!